La tribuna de oaspeți se află reprezentanții Premiului European al Cetățeniei din anul acesta, câștigătorii anului acesta, care a fost uh, acordat în 2014 și care onorează angajamentul pentru o înțelegere reciprocă mai bună și mai bună integrare în Uniunea Europeană. Astăzi, la 17.30, în sala Yehudi Menuhin, va avea loc o festivitate în onoarea oaspeților noștri. Aș vrea să îi felicit pe laureații Premiului uh, Cetățeniei și să le urez bun venit, doamnelor și domnilor. Mulțumesc. Trecem acum la ordinea de zi și planul lucrărilor noastre, care a fost hotărât cu conformitate cu articolul 149 în februarie. A fost repartizat așadar proiectul final de ordine de zi Partidul uh, Popular European, PPE, grupul EPP, a cerut ca o declarație a vicepreședinței înaltei reprezentante pentru afaceri externe și politică de securitate să fie trecută pe uh, punctul, pe agenda de astăzi, înainte de uh, discursurile de intervențiile de un minut și că va fi votat această, această acest subiect și în martie. E vorba de o situație din Venezuela. De aceea se va prelungi sesiunea de astăzi și, uh, de asemenea, domnul uh, Luis de Grandes Pascual dorește să ia cuvântul. Vă rog. Bine, colegă. Vă rog, aveți cuvântul, domnule Pascual. Mulțumesc, domnule președinte. Această cerere din partea PPE-ului este destul de clar formulată. Am dorit ca ordinea de zi de astăzi să fie modificată pentru ca să putem avea o dezbatere despre Venezuela pe ordinea de zi. E vorba de o propunere de rezoluție pe care noi am uh, dorit să o introducem pentru că la plenara din martie de la Strasburg să poate să fie rezolvată această problemă. Pot să vă spun pe scurt despre ce este vorba. În decembrie, Parlamentul European uh, a adoptase deja o rezoluție cu o susținere foarte puternică din partea multor deputați cu privire la situația din Venezuela. Nu au trecut nici trei luni de atunci și situația nu s-a îmbunătățit, din contră, situația s-a înrăutățit și există um, condiții foarte proaste, există arestări, um, iar opoziția este urmărită și persecutată, există pericolul unei revoluții. Iată de ce cererea noastră este mai mult decât justificată. O persoană de 14 ani uh, a fost omorâtă ieri după un conflict stradal și de aceea această dezbatere își are rostul, credem noi. Vă mulțumim! Mulțumesc. Cine dorește să își, să vorbească pentru cererea înaintată de domnul Legrandes Pascual? Nimeni. Cine dorește să ia cuvântul împotriva acestei cereri? Doamna Albiol, vă rog. Mulțumesc. Din partea GUE, noi suntem împotriva punerii pe ordinea de zi a acestui punct, pentru că noi suntem de părere că singurul motiv pentru care am putea astăzi să discutăm despre um, arestarea primarului uh, din Caracas uh, este Faptul că dumnealui a fost implicat se spune într o război, într-o încercare de lovitură de stat. Aceasta nu este decât o încercare de denigrare a guvernului din Venezuela și împotriva tuturor acțiunilor din America Latină în general. Statele Unite sunt cele care își doresc un guvern care să fie, care este ales uh, de popor și care este legitim, care trebuie să fie acum, după părerea lor, uh, dat la o parte de la putere, așa cum s-a întâmplat încă o dată deja în istoria Americii Latine. Acest uh, guvern este însă cel care a încercat să înceteze procedura, să înceteze problemele din această țară. Ah, bun, ați terminat. Vreau să vă dau mai mult timp de vorbire, dar vă că ați terminat spune președintele. Bun, dragi uh, colegi, la, atunci când luați cuvântul uh, pe aceste teme, nu trebuie să faceți gălăgie, cred că trebuie să aveți uh, politețea să ascultați colegii când fac o astfel de cerere, pentru că e doar un minut. Fiind dat că a terminat, oricum, doamna Alviol, eu am vrut să vă ajut, dar ați fost mai rapide decât încercarea mea de a vă ajuta. Bun, atunci uh, trebuie să votăm această cerere. Cine este pentru cererea domnului uh, de Grandes Pascual Aș vrea să ridice mâna. Cine este împotriva cererii? Cine se abține? Este adoptat cu majoritate foarte strânsă, spune președintele. Das bedeutet, dass aceasta înseamnă că ședința de astăzi va fi prelungită până la ora 22 astăzi. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi și anume declarația Comisiei cu privire la un cadru strategic pentru Uniunea Energetică și are cuvântul vicepreședintele Comisiei, domnul Maroș Șefciovici. Mr. President, members, ladies and gentlemen. Domnule președinte, stimați deputați, decizia luată referitor la